S'il vous plaît. Bună ziua, dragi colegi. Merci de prendre place. Vă rog să luați loc. Și uh, Țineți conști de faptul că sala este destul de încărcată, așa că vă rog să nu pierdem timpul, agenda este de asemenea plină, vă rog să luați loc. Bună ziua, domnilor și domnilor! Bună ziua membrilor eh, vechi de la această comisie și celor noi! Bună ziua și secretariatului comisiei noastre și echipei care ne va însoți în cadrul acestui mandat. Bun venit și reprezentanților Comisiei și ai Consiliului, care bănesc că sunt aici. Și uh, asta o spun în, de pe postul uh, de președinte, o durată foarte scurtă pe care l-am avut pentru negocierile uh, pentru tratatul transatlantic. Ne cunoaștem. Veți vedea, ați văzut probabil că ordinea de zi este destul de scurtă. Principalul punct pe care îl avem pe ordinea de zi este, bineînțeles, să alegem biroul comisiei noastre. Vom începe cu alegerea președintelui. Așa că se deschide ședința și vreau să reamintesc colegilor noștri că trebuie să alegem președintele, vicepreședinții, în această ordine, președintele sau președinta și după aceea vicepreședinții. Da, domnul Bartmus, pe care îl cunoaștem aici, cei vechi, aveți un punct de ordine. Which Which Quel, quel article, monsieur? Da, în virtutea cărui articol doriți să interveniți, vă rog. Da, aș dori ca înainte de a începe alegerea noului președinte și a vicepreședinților, să mulțumim uh, fostului președinte, domnului Moreira, care a deținut postul de președinte în ultimii cinci ani și a făcut-o cu un profesionalism deosebit. Așa că aș vrea să propun acest lucru. Am vrut să o fac deja și la ultima plenară, dar n-am avut timp, din păcate. Mulțumesc. Vom cere secretariatului să transmitem un mesaj în numele deputaților pentru a saluta pe președinte și pentru a-i mulțumi. Voi anunța acum lista membrilor supleanți care îi vor înlocui pe membrii plini care nu sunt prezenți astăzi. Caspari, uh, Monsieur Mato Adrover va remplacer Monsieur Fellner, Monsieur uh, Zacher va remplacer Euh, monsieur Lambergis. Alors, Monsieur Van de Camp, euh, Monsieur Pabrix, euh, Monsieur Kelly va remplacer Madame Quistol Rovol. Rovol. Euh, Eric Andrieux va remplacer euh, Monsieur Linkfred. Pour OCR, euh, M. Din partea ECR, domnul Starvati. Uh, monsieur uh, Campbell Bannerman. Pour ALDE. Din partea ALDE, doamna Șaronțova va înlocui pe doamna Mariel de Sarnez și domnul Van Balen îl va înlocui pe domnul Lansdorf. Din partea neafiliaților, domnul Șocat o va înlocui pe doamna Le Pen. A, nu, dânsa este aici, deci înseamnă că lista nu este actualizată. Domnul Epitelios îl va înlocui pe domnul Obernei și domnul Degra îl va înlocui pe domnul Salvini. Mine av- Și iată, am încheiat lista membrilor supleanți în cazul în care vom ajunge la vot. Vreau să vă reamintesc că toți deputații trebuie să aibă cartela de vot. Dacă nu o aveți, probabil că înainte de a lua loc, uh, cineva de la secretariat va întreba deja dacă o aveți cu dumneavoastră sau nu și dacă nu, atunci trebuie să luați măsurile necesare pentru a putea vota. Toată lumea dispune de această cartelă de vot? Merci. Da, vă mulțumesc. Trecem atunci la alegerea președintelui sau a președintei pentru această comisie. Vom verifica în primul rând să vedem dacă avem uh, quorumul necesar. E vorba de 11 membri. Uh, bineînțeles, suntem aici, din câte văd. Și vreau să vă întreb dacă există propuneri pentru alegerea președintelui sau a președintei uh, la comisia noastră. Am să dau cuvântul domnului Martin din partea grupului socialist. David, te rog. Mulțumesc, Ianic, și mulțumesc pentru că ai rezistat până acum. Da, nu va dura prea mult. Da, măcar m-am bucurat că am văzut-o cu ochii mei. Este o adevărată plăcere pentru mine să-l numesc pe Berlagan pentru a fi președintele acestei comisii. El are experiența pentru că a fost membru aici, este un coordonator. A fost un coordonator foarte bun în ultimul mandat, a fost membru al Parlamentului timp de 15 ani, este inteligent, are uh, Uh, și un simț al umorului deosebit și cred că ar fi foarte interesant la postul de președinte, așa că îl propun pe Bert din partea socialiștilor. Mulțumesc, uh, Martin, mă așteptam și la ceva critici, dar nu, se pare că n-ai avut decât un mesaj pozitiv în această prezentare a candidaturii. Mai există și alte propuneri de candidați? Nu. Dacă nu, atunci vreau să îl întreb pe candidat dacă și-a făcut declarația de interese financiare și dacă acceptă această numire, această propunere făcută în numele grupului socialist și făcută de domnul Martin uh, pentru a fi membru permanent al comisiei. Foarte bine. Atunci, dacă nu există alte comentarii și obiecții, atunci uh, v-aș propune să adoptăm această propunere prin aclamare. Bert Lange, je te donne mon... Bert Lange, te rog îți cedezi locul. Ja, liebe Kolleginnen Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Vă promit să fac uh, tot ce îmi va sta în putință pentru a vă împlini această încredere în modul în care voi conduce ședințele reuniunii noastre. Eu cred că noi, în calitate de Comisie INTE, avem o agendă cu foarte multe responsabilități și va trebui să facem progrese pe aceste dosare legislative foarte importante și sper că vom putea lucra într-un dialog constructiv. Permiteți-mi acum să spun câteva cuvinte după alegerea biroului. Deci, în primul rând, uh, vă propun să trecem la alegerea primului vicepreședinte pentru Comisia INTA. Am constatat deja lista, care este lista membrilor în această comisie și a membrilor supleanți. De asemenea, am constatat că s-a atins și cvorumul necesar, care cvorum este de 11 membri și vă întreb acum dacă există propuneri pentru funcția de prim vicepreședinte. Vă rog, domnule Winkler. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a prezenta candidatura, permiteți-mi să vă felicit pentru alegerea în funcție de președinte a acestei comisii. În numele grupului PPE am plăcerea, dar și onoarea să propun candidatura doamnei Tokia Saifa ca prim vicepreședinte al Comisiei INTA. Membrii Comisiei INTA o cunosc pe doamna Saifi de mult timp, dânsa face parte din această comisie de la constituirea acesteia din 2004, a fost de asemenea vicecoordonator a grupului PPE în cadrul INTA în ultimul mandat, de asemenea a fost raportor din umbră pe multe dosare importante în ultimul mandat și a prezidat uh, Comisia Politică Euromed și înainte de a veni în Parlamentul European. A fost secretar de stat uh, pentru dezvoltare durabilă în guvernul francez. Și permiteți-mi să închei prin a spune că sunt convins că dânsa va juca un rol important în biroul Comisiei și că va avea o activitate foarte eficientă. Mulțumesc! Dankeschön. Mulțumesc pentru această propunere întreb dacă mai există și alte propuneri. Văd că nu este cazul. Și atunci o întreb pe doamna Saifi dacă a completat declarația de interese financiare și dacă este membru permanent al acestei comisii și dacă acceptă propunerea de candidatură pentru vicepreședinte. Da, răspund afirmativ la cele trei întrebări, domnule președinte. Dann frage ich eh, in die Runde. Atunci vă mai întreb dacă sunteți de acord să alegem și această funcție prin aclamare. Felicitări, doamna Saifi. Sper că vom avea o bună colaborare și vă invit acum la prezidiu. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zur Wahl. Bun, dragi colegi, trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte pentru Comisia INTA. Există propuneri în acest sens. Doamna Keller. Mulțumesc și felicitări uh, pentru amândoi dintre dumneavoastră din partea verzilor, aș dori să-l propun pe Ianic Jadot în calitate de al doilea vicepreședinte. Știți că a fost un membru angajat în această comisie și a lucrat pe dosare de comerț exterior din 94. De asemenea, este un membru cu foarte multe cunoștințe care a lucrat și pentru Greenpeace și v-aș fi foarte recunoscătoare dacă i-ați acordat susținerea pentru această funcție de al doilea vicepreședinte. Mulțumesc, mai există și alte propuneri. Văd că nu este cazul. Atunci, și pentru tine, Janic, cele trei întrebări. Ați depus declarația de interese financiare, sunteți membru permanent și doriți de asemenea în condițiile unei alegeri să preluați această funcție. Da, mulțumim, domnule președinte. Da, domnule președinte și da, domnule președinte. Mulțumesc mult, domnule Jadou. Atunci vă întreb uh, pe dumneavoastră dacă sunteți de acord să alegem și al doilea vicepreședinte prin aclamare. Felicitări! Janic, te invit și pe tine aici în față. Und um jetzt das Präsidium zu vervollständigen. Și pentru a completa acum prezidiul, trecem la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Cvorum există. Au fost desemnați și uh, supleanții și vă întreb direct dacă există propuneri pentru această funcție. Vă rog. Président, d'abord, euh, Domnule președinte, în primul rând vreau să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră și vreau să-l felicit și pe domnul Jadot pentru că a fost ales ca și vicepreședinte. Pot să vă spun că în numele grupului PPE vreau să-l propun pe domnul Winkler pentru cel de-al treilea post de vicepreședinte. Domnul Winkler este membru al Comisiei INTA încă din anul 2007, a fost recunoscut de mulți colegi aici pentru uh, munca sa deosebită și pentru felul în care a urmărit dosarele pentru Balcanii Occidentali. Înainte de a ajunge la Parlamentul European, domnul Winkler a fost ministru al Comerțului din 2004 până în 2007 în România și ministru al Comunicării și Tehnologiei în anul 2007. Sunt convinsă că prezența domnului Winkler aici, în cadrul biroului, va reprezenta un adevărat tatu pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru această propunere. Vă întreb dacă mai există și alte propuneri. Văd că nu este cazul. Atunci îl întreb pe domnul Winkler tot aceleași trei întrebări, dacă ați depus o uh, declarație de interese financiare, dacă sunteți membru permanent al comisiei și dacă acceptați uh, această candidatură. Da, domnule președinte, da, am depus uh, declarația de interese financiare, da, sunt membru permanent al comisiei și da, ar fi o onoare pentru mine să lucrez cu dumneavoastră în uh, prezidiul acestui, acestei comisii. Mulțumesc, domnule Winkler. Vă întreb acum dacă sunteți de acord să îl desemnăm și pe domnul Winkler ca al treilea vicepreședinte prin aclamare. Ganz herzlichen Glück. Felicitări, domnule Winkler. Vă invit și pe dumneavoastră aici în față pentru a completa prezidiul. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium. Ei bine, dragi colegi, dragi colegi, prezidiul este complet și sunt uh, convins sau îmi cer scuze, l-am uitat pe, de pe cel de-al patrulea vicepreședinte. Deci, încă o dată, aceeași procedură pentru cel de-al patrulea vicepreședinte. Quorumul există, s-au notat uh, supleanții care participă. Există propuneri pentru cel de-al patrulea vicepreședinte. Emma. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări dumneavoastră și vicepreședinților dumneavoastră. Și eu mă temeam că îl uităm pe cel de-al patrulea vicepreședinte, dar văd că uh, un loc a rămas uh, liber și îl propun pe colegul meu, Ian Zado, care reprezintă Republica Cehă și care a fost membru în această comisie în ultimii cinci ani. Sper, sunt convinsă că va fi un uh, plus uh, pentru prezidiul acestei comisii. Mulțumesc pentru această propunere, domnul Tarandi. Îmi cer scuze pentru că discutasem deja în prealabil despre, sper, bună noastră colaborare. Vă întreb și pe dumneavoastră aceleași trei întrebări, pentru că n-am văzut alte propuneri. Deci dacă v-ați depus declarația de interese financiare, dacă sunteți membru permanent în comisie și dacă acceptați uh, alegerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mi-am îndeplinit uh, toate uh, sarcinile, inclusiv declarația de interese financiare. Sunt membru permanent și va fi o onoare pentru mine să mă alătur uh, prezidiului. Mulțumesc foarte mult. Atunci vă întreb dacă sunteți de acord să-l desenăm prin aclamare și pe domnul Sari de calitate de al patrulea vicepreședinte. Ja, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. Acum uh, este complet prezidiul. Suntem uh, în formulă completă și sper că vom reuși să călăuzim acest, uh, această navă pentru următorul mandat. Termenele pentru următoarele reuniuni v-au fost comunicate și dacă nu există obiecții din partea dumneavoastră, propun să le confirmăm. Este vorba de reuniunile până la finele acestui an și aș dori în special să atrag atenția asupra următoarei reuniuni pe 22 iulie, orele 15, unde vom avea ocazia să luăm câteva decizii de principii, însă și domnul de Cucht va veni în comisia noastră astfel încât să putem discuta cu domnul comisar chestiuni de actualitate în domeniul comerțului exterior. Văd că nu există obiecții vis-a-vis de calendar. Se consideră adoptat, prin urmare, și bineînțeles că acest calendar va fi retransmis încă o dată tuturor membrilor și supleanților. Punctul 4 de pe ordinea de zi ar trebui să fie aprobarea profilului lingvistic, dar nu au fost desemnați încă toți membrii supleanți în această comisie și, prin urmare, nu putem uh, uh, face acest lucru astăzi, deci acest punct se amână până pe 22 iulie, pentru că până la acea dată ar trebui să fie desemnați toți membrii supleanți și rog uh, toate grupurile politice să facă aceste nominalizări cât se poate de rapid. Trecem atunci la punctul 5. Astăzi uh, nu am uh, comunicări importante de făcut. Vreau doar uh, să subliniez încă o dată că împreună cu dumneavoastră vreau să conduc această comisie pe bază de bună colaborare. Cei care au făcut parte din comisie și în ultimul mandat știu că uneori trebuie să ne batem cu alte comisii din acest Parlament în ceea ce privește competențele care le revin pe anumite dosare. Tratatul de la Lisabona a venit cu o serie întreagă de competențe noi pentru noi și cred că astfel vom putea avea o contribuție mai importantă la dosarele Uniunii Europene. Mă bucur că avem o comisie mai mare în acest mandat și că astfel vom putea să urmărim și mai bine uh, evoluțiile politice și dosarele politice în ceea ce privește comerțul uh, exterior, dar și chestiunile care țin de proprietatea intelectuală. Dosare din Europa, dar și din afara Europei. Sunt convins că multe tratate comerciale sau acorduri comerciale care acum câțiva ani se mai discutau uh, într-o cămăruță pentru că nu exista un interes public atât de mare. Iată că astăzi Uh, situația s-a schimbat, pentru că comerțul exterior uh, modelează domenii politice și tematice importante pentru toată lumea și de aceea cred <clears throat> că e bine că și uh, comerțul exterior a ajuns în centrul interesului public și cred de asemenea că e bine că și grupurile politice discută intens chestiuni care țin de TTIP, CETA, TISA și multe alte astfel de acorduri, pentru mine este important ca aceste discuții să se facă în mod transparent, astfel încât să facem, face, să facem față exigențelor și pentru ca toată lumea să poată participa. Cred că va trebui să discutăm în continuare problema modului în care politica comercială externă va trebui pusă pe niște baze uh, transparente și uh, corecte, echitabile. Atât din partea mea pentru astăzi și ne doresc tuturor o colaborare bună la bordul navei INTA domnului Dartmouth am să-i mai dau pe final încă o dată cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aveți dreptate când vă spuneți că Comisia are o agendă foarte încărcată și că există responsabilități importante în baza tratatului de la Lisabona. În acest context, însă, calendarul reuniunilor mi se pare destul de lejer dacă ne gândim la acordurile TTIP și celelalte. Poate că ar trebui să vedem cum am putea reorganiza calendarul am vrut doar să ridic această chestiune în uh, discuție pentru ca dumneavoastră și colegii dumneavoastră să aveți în vedere acest lucru. Mulțumesc, am luat notă de această sugestie. La următoarea reuniune a coordonatorilor, pe 22 iulie, vom discuta încă o dată calendarul și volumul de muncă care ne așteaptă și dacă se constată că nu sunt suficiente reuniunile prevăzute, vom aloca și unele suficiente. Mulțumesc!